acestei ședințe. Și trecem acum la uh, ordinea de zi a acestei ședințe care a fost uh, adoptat de către conferința președinților conform articolului 149. Pentru astăzi nu vă fac propuneri să modificăm ordinea de zi. Dar pentru uh, miercuri după amiază mi s-a făcut următoarea propunere de către coordonarea grupului. Raportul doamnei Lunacek privind acordul de stabilizare și asociere cu Kosovo, ca și declarația vicepreședintei și alte reprezentante în ce privește um, urmărirea minorităților religioase de către ISIS vor fi uh, discutate în această uh, ordine. Întâi Kosovo, după aceea ISIS, după declarația înaltei reprezentante privind acordul de asociere cu Georgia, Moldova și Ucraine. Ucraina, aveți uh, obiecții? Constat că nu e cazul. Atunci am decis ca atare și în felul acesta am adoptat ordinea de zi. Vă rog, domnule Lamberts. Toujours rien? Ah, ben voilà. Monsieur le Président. Da, funcționează microfonul. Domnule președinte, înainte de a declara ordinea de zi ca fiind adoptată, vreau să fac o observație, și anume la conferința președinților săptămâna trecută am discutat chestiunea Danemarcii. În, uh, Bun, comisia pe care reprezintă aici nu are nimic de a face cu asta și doamna comisar nu reprezintă aici Danemarca, însă este o situație foarte îngrijorătoare pentru că se vor lua măsuri în această țară, în Danemarca, uh, măsuri care, uh, în ochii unui mare număr dintre noi, constituie încălcări în engleză acum, îmi pare rău, îmi pare rău, nu pot face nimic în legătură cu asta. Așadar, așteptați, vă rog, spune președintele, așteptați un moment. Doriți să continui în engleză? Întreabă domnul Lambert. Președintele, nu vorbiți în franceză, că altfel nu putem uh, verifica cu, uh, este deci disponibilă versiunea interpretată în limba engleză, o problemă tehnică cu uh, limba engleză. Spune domnul Lambert, putem cere interpreților să traducă din uh, uh engleză, din engleză, mea în engleza corectă. Așadar, situația în Danemarca e preocupantă că se iau măsuri prevăzute pentru 26 ianuarie ca să fie adoptate final, măsuri care consideră mulți dintre noi apar ca intrând în contradicție cu valorile Uniunii Europene. Am discutat asta la conferința președinților și am convenit asupra unei proceduri și anume că în seara asta Comisia pentru Libertăți Publice să uh, asculte un reprezentant al, ce are de spus un reprezentant al guvernului danez și apoi coordonatorii Comisiei Libe să se reunească și să decidă dacă da sau nu va exista uh, dezbatere în plenară pe tema Danemarcei. Dar ce constatăm noi? Constatăm că încă tot nu știm dacă Comisia Libe va uh, asculta ce are de spus reprezentantul guvernului danez. Oricum, nu în seara asta se va întâmpla, așa cum se convenise, deci nu în seara asta, dar ceea ce e sigur e că, sigur, nici coordonatorii nu se vor reuni în seara aceasta. În acest caz, cred, domnule președinte, că ar fi normal uh, să prevedem un spațiu în plenară pentru a dezbate situația din Danemarca, pentru că încă tot nu știm dacă da sau nu Comisia Libe a Parlamentului va decide în înțelepciunea sa să se reunească cu un reprezentant al guvernului danez. Cu alte cuvinte, dacă decidem așa, poate că vom face dezbatere la plenară, însă post factum, adică în februarie 1, pentru că va fi după decizia guvernului danez. Am spus asta și la conferința președinților. Înțelegem faptul că Comisia Europeană nu se poate pronunța decât în legătură cu niște decizii, acte de drept uh, luate în statele membre, însă Parlamentul nostru, totuși, cred eu, are și un rol de uh, atrage un semnal de alarmă. Deci cred că trebuie să facem dezbaterea înainte ca guvernul danez și Parlamentul danez să ia decizia și nu după. Uh, și condițiile nu sunt reunite pentru dezbatere la libe, cred că noi trebuie să prevedem uh, cel puțin o dezbatere la plenară și dacă cumva uh, într-un caz uh, excepțional de fericit libe se reunește, președintele întrerupe. Atunci să facem și dezbatere la plenară. Mulțumesc, domnule Lamberts. Cred că este limpede. Domnule Lamberts, am aflat astăzi că în Comisia Libe astă seara acest subiect nu va fi abordat. Ca atare, ă, l-am rugat pe președintele Comisiei Libe ca să organizeze mâine o ședință a Comisiei Libe și sunt pregătit la orice moment din zi să fiu de acord mâine cu uh, Uh, propunerea, astfel ca să primesc mâine seară o comunicare din partea Comisiei Libe pentru ca eventual miercuri sau joi să putem uh, avea o dezbatere în plen. Am uh, toată înțelegerea pentru programul Comisiei Libe de astăzi, dar l-am rugat pe, uh, și uh, pe domnul Morales să convoace pentru mâine o ședință pe tema invocată de dumneavoastră. Dacă îmi puteți permite, deci va fi fie o întâlnire a coordonatorilor, fie a Comisiei Libe, în prezența reprezentanților guvernului danez. Da, domnule Lambert, cred că nu are rost să aibă loc această ședință fără un reprezentant al uh, guvernului danez. Ce ar putea să discute? Am avut uh, astăzi uh, un convorbire telefonică cu premierul Danemarcei și am rugat să trimite pe cineva, un reprezentant al guvernului. Domnul Weber, vă rog. Domnule președinte, în primul rând aș dori să susțin uh, propunerea dumneavoastră procedurală vis-a-vis -vis de această tematică, astfel încât să le dăm timpul necesar colegilor din Libe să verifice această situație. În numele grupului meu aș dori să mai adaug că dacă la orice dezbatere legislativă de la nivel Uh, național uh, dăm dovadă de activism ca și verzii, atunci nu am putea decât să aducem prejudicii în uh, chestiunea respectivă. Pentru că în Danemarca este, există un parlament ales democratic cu un guvern instalat democratic și cred că trebuie să le acordăm respectul necesar colegilor din Danemarca pentru că dânsii au misiunea să decide singur cum anume doresc să-și organizeze politica în domeniul azilului și abia după aceea să discutăm noi această situație. În opinia mea nu există un caracter urgent în această situație. Doamna Zimmer. Domnule președinte, și eu susțin uh, procedura pe care ne-ați propus-o și mă bazez și pe faptul că mâine vom primi și o informare în acest sens, iar domnului Weber aș dori să-i spun că nu este vorba aici de un precedent sau de vreo procedură legislativă normală și este vorba de respectarea sau nu a valorilor uh, Uniunii Europene și aici se încadrează și dreptul la azil. Și, dar nu se încadrează și uh, confiscarea uh, bunurilor refugiaților. Bun, cred că suntem de acord. Voi discuta <clears throat> cu uh, președintele Libe și în această seară încă o dată pentru a mă asigura că mâine va avea loc o ședință. Dacă pe ordinea de zi mai există intervenții, văd că nu este cazul. Domnul Marias, în ceea ce privește ordinea de zi. Păi, Machen wir Ok. Bun, atunci mai târziu. Bun, atunci vă propun să trecem la raportul domnului Langen în ceea ce privește raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței. Are cuvântul domnul raportor. Domnul Maria să vină aici și putem discuta. Wer übernimmt jetzt?